Poporul și planeta merită un corp civil de salvare în mare și nu o promovare al modului de viață european care să închide ochii în fața morților din Mediterană. Popoarele și planeta aceasta merită în fine servicii publice și protecție socială întărită care să poată să dea o șansă celor 13 milioane de europeni care trăiesc sub pragul sărăciei. Acest program nu ar fi mai eh, bun pentru toată lumea dacă am avea un program foarte, foarte clar care să poată să dea un răspuns la toate aceste probleme. Ați înțeles, doamnă von der Leyen, grupul Unității Stânge uh, Europene nu este gata să accepte chiar tot, iar poporul și planeta merită mai mult decât atât. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Gutco are cuvântul acum din partea ECR și dumneavoastră aveți doar două minute. Mulțumesc! Uh, thank you, uh, uh, Madam President, your commission. Mulțumesc, doamnă președinte Comisia noastră este o șansă pentru un nou început și sperăm că va fi un nou început. Grupul meu vă va susține în multe aspecte. Vă vom susține în mod hotărât pentru a ajunge la un compromis în privința bugetului, în deschiderea uh, pieței unice pentru servicii, pentru a găsi o soluție finală migrației, în punerea în aplicare a planurilor ambițioase privind clima, dar, accentuos, vom susține comunitățile uh, ale căror existențe sunt uh, amenințate. Uh, vă rog să rețineți că nu este și nu va fi niciodată o națiune a Uniunii Europene. Uh, Uniunea Europeană este uh, compusă din 28 de națiuni uh, suverane nu vom încerca să luăm puterea uh, statelor membre prin înlăturarea dreptului la veto. Consiliul uh, European uh, și Parlamentul sunt instituții care trebuie să vegheze acest lucru. Vă rog să nu continuați practica Comisiei anterioare de a Uh, încălca spiritul și litera uh, tratatelor în favoarea integrării. În ciuda uh, celor ce se întâmplă în acest Parlament sau în alte instituții din Bruxelles, există puncte de vedere diferite. Deci, vă rog să fie politici bazate pe uh, probe și nu probe bazate pe politici. Doamnă von der Leyen, uh, succes! Două minute, preg. Domnul Zani are două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimată președinte von der Leyen. În fine, după luni de litigi și de tot felul de uh, tulburări uh, de spirite care compun această majoritate, avem o comisie. Însă, în momentul de criză maximă cu care se confruntă instituțiile europene, avem cea mai slabă comisie. O comisie care a fost născută șchioapă și care, din ceea ce spuneți dumneavoastră și din ceea ce ne-ați promis în aceste cinci luni, pare și o comisie oarbă. O comisie care nu a înțeles mesajul pe care îl transmit cetățenii europeni europeni și care refuză să propună o abordare radical diferită față de, care, față de problemele pe care le au cetățenii acum. Dumneavoastră, în discursul de astăzi, ați vorbit de egalitate de gen, ați vorbit de pactul nou ecologic, dar, din păcate, cetățenii europeni, când se trezesc de dimineață, nu se gândesc dacă eventual comisia are gender balance sau nu are. Se gândesc cum să plătească facturile până la sfârșitul lunii. Se gândesc cum să-și găsească un loc de muncă. Se gândesc cum să, își, cum să supraviețuiască. Și chiar și la pactul ecologic. Mi se pare că abordarea dumneavoastră e foarte ideologică și n-am vrea ca aceasta să ducă la un dezavantaj de concurență pentru întreprinderile europene. Europa a făcut deja foarte mult în ceea ce privește reducerea emisiilor, mai sunt acum ceilalți care trebuie și ei să-și facă tema. N-am vrea ca toate promisiunile dumneavoastră pe care le-ați făcut să fie după aceea o sarcină în plus pentru întreprinderile noastre și o sarcină în plus pe umerii economiei noastre. Nu v-am auzit vorbind însă de elemente foarte importante. De exemplu, amenințările față de competitivitatea europeană care vin din exterior. N-am auzit nici zici nimic despre cum să corectăm funcționarea pieței unice. N-am auzit vorbind de dumpingul social și salarial care se întâmplă în uh, interiorul UE. Nu am auzit nimic despre dumpingul fiscal, despre deindustrializare, care sunt procese care sunt în fiecare zi vizibile și distorsionează piața internă. Deci, cu mândrie, grupul nostru va spune nu la celor, celor care vor prin imobilism să distrugă Europa. Deci vreau să vă fac o sugestie. Haideți să intrați în joc mai bine. Încercați să învățați din greșelile politicilor pe care dumneavoastră le-a susținut în trecut și haideți să schimbăm puțin pasul către ceea ce vor cetățenii europene, pentru că altfel, din păcate, Europa nu va avea viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamnă președinte Ska Keller, aveți două minute. Dragi colegi, noua comisie își preia, intră în funcție când într-un moment în care urgența climatică nu ne lasă foarte mult timp la dispoziție pentru a acționa. Ne bucurăm să vedem că problemele legate de climă sunt o prioritate cheie pentru Comisie și pentru 90%, dacă nu chiar mai mult, din populația europeană. Totuși, nu suntem la fel uh, uh, de siguri că aceste titluri uh, din ziare vor fi urmate de acțiuni concrete. Pentru că dacă nu se schimbă politicile agricole, uh, orice măsură climatică va rămâne făcută doar pe jumătate. Anumite uh, guverne um, nu au deloc uh, în compoziția lor femei, deci trebuie să facem mai multe pentru paritate și pentru mai bună reprezentare în comisie a societății europene. Am uh, găsit câțiva candidați buni, dar și unii care ne-au uh, ridicat semne de întrebare în ceea ce privește valorile europene, drepturile femeilor și statul de drept. Doamna președinte, uh, nu vom susține o comisie care nu își exprimă punctul de vedere cu claritate în legătură cu aceste chestiuni. Dar atunci când luați măsuri pentru climă care consolidează um, Europa Socială și care susține statul de drept, vă susținem în totalitate. Însă um, vom acționa atunci când Comisia va fi prea um, temătoare să acționeze sau când vă va apuca pe căi greșite. Trebuie să simțim curajul și puterea de a promova schimbarea pentru a ține piept Consiliului atunci când va fi nevoie și pentru a promova Europa um, drepturilor omului și a statului de drept. Am dorit să acționăm pentru că a sosit momentul să o facem. De aceea nu vă arătăm un cartonaj roșu roșu, deși am semnalat uh, problemele de câte ori uh, am avut uh, ocazia și încă nu s-a făcut nimic pentru rezolvarea lor. Însă nu vrem să vă semnăm niciun cec în alb. De aceea, grupul nostru a decis să se abțină astăzi pentru a um, începe um, prin a vă da, a acorda o încredere pentru a începe bine și sperăm să nu ne dezamăgiți. Avem nevoie de curaj și de energie, nu doar pentru a ține pentru în picioare, dar pentru a-l uh, face să progreseze. Mulțumesc. Domnul președinte Cioloș are cuvântul două minute. Doamna președinte, sunt multe uh, lucruri în legătură cu Comisia trebuie să dovadă de capacitatea de a motiva cetățenii și statele membre ca toate motivele să creadă în aceste proiecte. Trebuie totuși să recunoaștem. Niciodată Europa n-a avut uh, o comisie cu o asemenea nivel de ambiție pentru mediu și digital uh, cu abordare promițătoare. Niciodată nu am avut o comisie care să aplice în felul acesta egalitatea de gen, pentru că egalitatea de gen este importantă pentru noi toți, pentru că egalitatea vrea înseamnă și a da posibilitatea tuturor să se exprime și care se angajează să promoveze statul de drept, să apere libertățile individuale. Niciodată nu am avut un asemenea dialog pentru a construi împreună o agendă politică și Parlamentul și-a pus amprenta pe acest program. Grupul nostru va susține așadar comisia dumneavoastră, doamnă președinte, însă am spus nu va fi un cec în alb. Sper că toți, toți cei care au făcut din mediu, egalitate și statul de drept standardul lor, vor face la fel și își vor asuma responsabilitatea și nu să-și exprime numai dorințe. Astfel încât aceste programe să fie aplicate, trebuie să construim un parteneriat clar și cinstit aici în Parlament, bazat pe încredere. Pentru că fără încredere între noi nu vor exista rezultate și fără perspectiva rezultatelor, Renew nu va fi la bord. Vom fi foarte vigilenți în legătură cu propunerile care vor fi făcute. Fiecare comisar are un rol clar pentru a reda dorința Europei cu o ambiție și viziune pentru Europa. Er- Europa, mă scuzați. Din nord până în uh, sud, din est până în vest, toată lumea trebuie să fie încântată de proiectul european și nu o să venim cu declarații mari, cu Uh, promisiuni frumoase, ci cu fapte uh, și măsuri care vor face Europa concretă uh, în cotidianul cetățenilor noștri. Și pentru acest lucru vom vota, doamnă președintă. Mulțumesc. Garcia Perez, anche per minute. Doamna președinte Garcia Perez, două minute. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În mai anul acesta, cetățenii europeni ne-au transmis un mesaj foarte clar. Vor o Europa, dar o Europa diferită, o Europa transformată, o Europa care să, se, să devină din nou acel spațiu al oportunităților. Grupul socialiștilor are uh, și-a clarificat foarte clar care trebuie să fie sarcinile noastre în următorii cinci ani. Vom uh, face eforturi pentru a avea o Europa mai ecologistă, mai feministă, mai socială. Și sperăm și așteptăm de la Comisie să acționeze de asemenea cu, respons- cu responsabilitate, cu curaj le vom permite și să greșească uneori, însă nu vom permite niciodată să se resemneze, să fie imobili, să nu fie capabili să facă față provocărilor de care are, cu care se va confrunta Europa. Vom fi vigilenți, angajați, vom coopera, vom exercita controlul, dar sunt convinsă că ne așteaptă 5 ani de muncă intensă pentru a reda speranța cetățenilor care nu sunt în acest Parlament European și uh, pentru a face, a realiza proiectul pe care bărbații și femeile în Europa îl așteaptă de la noi. Domnul președinte Weber, acum două minute. Stimate domnule președinte, trăim într-un timp în care pozițiile extreme sunt la modă și pe rețelele sociale. De aceea prezentarea doamnei Ursula von der Leyen este foarte binevenită. Întotdeauna echilibrul, întotdeauna ofertul pentru, oferta pentru ca toată lumea să lucreze împreună pe acest uh, continent. Noi ne-am uh, am văzut astăzi un obiectiv pe care vrem să-l abordăm și noi avem șansa să avem un mandat democratic pentru acest uh, obiectiv. Comisarii și-au preluat funcția prin statul membru care i-a trimis, prin Consiliu, însă vor ieși împreună cu Parlamentul din acest mandat, pentru că ei depind de susținerea noastră, de faptul că noi, Parlamentul și Comisia împreună, vom construi un parteneriat și vom putea împreună să lucrăm pentru această Europa Unită. Aceasta e răspunderea pe care o avem. Și deci când aud ce spune stânga de aici și din păcate foarte mulți și de pe partea cealaltă, când dar încep deja să vorbească cu agitație și atacuri față de noi a comisie și care de fapt fug de răspundere. Eu cred că cel mai bun răspuns pe care putem să-l dăm este un da puternic față de această comisie. În engleză, haideți să dăm voie unei uniuni puternice să existe, să începem să acționăm. Mulțumesc! Trecem acum la vot. Aș vrea să vă informez că în mod excepțional declarațiile de vot, explicațiile de vot se vor face mâine, deci ele vor fi însă prezentate și în scris, dacă doriți. Dragi colegi, în conformitate cu articolul 125 de regulamentul de procedură, Parlamentul alege sau respinge comisia cu majoritatea voturilor exprimate prin apel nominal. După vot, voi anunța rezultatul voturilor. Dacă această comisie va primi majoritatea voturilor exprimate, voi semna scrisoarea pe care trebuie să o transmit pentru a, a informa despre aprobarea Parlamentului față de uh, această comisie și voi informa Consiliul despre această decizie. În baza acestor fapte, Consiliul va putea după aceea să numească oficial comisia aceasta alegerea comisiei prin apel nominal. S-a deschis votul, stimați deputați. Hanno votato tutti? A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă 461 în favoare și 157 împotrivă, 89 de abțineri.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 președinte Doamnă președinte, vă rog să luați loc. Înainte să semnez actul de nominalizare, aș dori să transmit întregului Parlament, Comisiei, Consiliului că suntem foarte mândri de activitatea Parlamentului European. Acesta a fost un proces democratic, serios, transparent, în respectarea literei tratatelor, ale regulilor și ale regulamentului de procedură. Aș dori să mulțumesc foarte mult comisiilor parlamentare din Parlamentul European, președinților, deputaților și tuturor grupurilor politice. Aș dori să subliniez că um, și administrația Parlamentului a, a adus o contribuție importantă. Aș dori de asemenea și să mulțumesc presei pentru felul în care a acordat atenție acestei instituții. Aș vrea acum însă să îi să o felicit pe doamna von der Leyen, noua președinte și întreaga comisie. Iar acum semnăm scrisoarea și trebuie să vă rog să veniți aici pentru ca să vă predau, doamnă președinte. Trecem acum mai departe la ordinea de zi de astăzi. Avem câteva voturi foarte importante pe care trebuie să le terminăm. Avem mai întâi eh, votul Kylie, mobilizarea fondului eh, Uniunii Europene pentru asistența pentru Grecia. Vot unic cu apel nominal. S-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Approvato. Maggioranza. Se adoptă. Majoritatea deputaților sunt pentru. 3 cincimi din voturi exprimate. Raportul Hulmeier, instrumentul de flexibilitate, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La votazione è chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Holmeier, uh, mobilizarea Fondului uh, de Solidaritate. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Raportul Holmeier din nou și Gardia Zabal Rubial, procedura bugetară 2020, proiectul comun. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Consiliul dorește să intervină. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul. Domnule președinte, onorați deputați, domnilor și domnilor, vă felicit pentru că ați încheiat lucrările pentru bugetul Uniunii Europene pentru anul financiar, anul fiscal 2020. Consiliul notează cu uh, satisfacție că ați uh, acordat uh, acordul la reuniunea Comisiei de Conciliere pe 8, din 18 noiembrie cu un, uh, o susținere atât de amplă la nivel politic. Profit de această ocazie pentru a mulțumi încă o dată uh, președintelui Comisiei pentru Bugete și raportorilor Monica Holmaier și Eider Gardia Saval. De asemenea, le mulțumesc celorlalți deputați europeni care au uh, participat la procedura bugetară. Vă mulțumesc pentru abordarea constructivă pe care ați avut-o. De asemenea, doresc să îi mulțumesc domnului comisar pentru susținerea acestor lucrări. Vă mulțumesc foarte mult! Proiectul comun pe care Comitetul de Conciliere a găsit un acord pe optsprezece noiembrie a fost adoptat atât de Parlament cât și de Consiliu. Procedura bugetară a fost pusă în aplicare în conformitate cu articolul 314 din tratatul despre funcționarea UE, TFUE. Procedura bugetară pentru exercițiul 2020 poate așadar să fie considerată încheiată și voi declara uh, definitiv adoptat bugetul UE pentru exercițiul 2020, iar acum voi semna bugetul. Care colegi, cari colegi, la sedute... Dragi colegi, se suspendă câteva minute ședința. Mulțumesc. Grazie per la collaborazione. Per... Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborarea în această dimineață.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 C'est bon, c'est bon. Pam. Deci. Ce, ce, ce? Nu, nu, nu, se mă spasă. Nu să mă spasă. Bună mizerie.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 this deci,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 mr president ladies and gentlemen the nominations for the european parliament's lux film prize 2019 Domnilor și domnilor, domnule președinte, nominalizările sunt următoarele: Cold Case Hammerskjold uh, de Mads Brügger, God Exists, and Her Name is Petrunia, uh, în regia Teonei Mitevska și The Realm de Rodrigo Sorogoyen. Vă rog să-i primiți pe cei care reprezintă coproducția Danemarca, Norvegia, Suedia, Belgia, Mats Brugger și Peter Arnold pentru filmul Cold Case. representing the North Macedonian, Belgian coproducția Nord, uh, Macedonia de Nord, Belgia, Slovania, Croația, Franța, producătorul și uh, actrița Metesca. representing the Spanish reprezentând coproducția spaniolă franceză uh, The Realm, Rodiago Sorogoyen, Antonio Herrero. President will now award the... Președintele va decerna premiul Lux 2019. Cari registi, autori... Stimați regizori, stimați uh, autori, stimată doamnă comisar, stimată doamnă vicepreședinte Dobrev, Stimați colegi, cinematograful este o cheie pentru înțelegere și pentru ca să înțelegem mai bine și realitatea și cine suntem. Cinematografia europeană a descris în ultima vreme din ce în ce mai mult societatea noastră complexă, care e foarte greu de povestit. Încă dinainte să